Ok, dear colleagues, dragi prieteni, uh, trebuie să vină raportorul și apoi vom începe reuniunea. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există nimic de obiectat, putem, obie- putem adopta proiectul de uh, ordine de zi fără modificări. Punctul 2, comunicarea președintelui. Avem o corecție la directiva 2014 per 40 per EU a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privitoare la alinierea legilor, regulamentelor și măsurilor administrative ale statelor membre în privitor la fabricarea, prezentarea și vânzarea, vânzarea produselor din tutun uh, și abrogarea directivei 2011 pe 37. A fost identificată o eroare în directiva respectivă și Parlamentul va adopta o poziție în primă lectură, pardon, a adoptat o poziție în 26 februarie 2014. Se vorba de o referință, referire incorrectă la punctul F articolului 10.1. A fost trimisă în corecția către toate statele membre și toți membrii în această dimineață. Dacă nu există nicio obiecție, corecția va fi considerată ca fiind adoptată și în sesiunea a doua din aprilie va fi anunțat uh, efect, ca intrând în efect modificarea. A doua comunicare, un atelier privitor la, identific, la indicatorii uh, de utilizare eficientă a, resurselor e în legătură cu un raport al doamnei Pieti Kainen cu uh, utilizarea eficientă a resurselor. Va avea loc un atelier uh, Mâine, 14 aprilie, 12.45, în sala ASP 1E2. Eh, Apoi, eh, inițiativa cetățenilor europeni Stop Vivisecție a fost supusă atenției Comisiei Europene pe 3 martie. Comisia Agri a primit responsabilitatea de a organiza o audiere comună cu Envi, ITRE și PETI. Această audiere va avea loc în ziua de 11 mai 2015, luni, după amiază, în sala 4Q2. Uh, veți primi cât mai curând posibil proiectul de program uh, și toate informațiile necesare. Să avem uh, interpretare în 22 de limbi oficiale, nu avem limba estonă și mâine vom avea 21 de limbi oficiale. Ca de obicei, reuniunea noastră se va transmite pe, și se transmite în acest moment, de altfel pe internet. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din eh, decembrie, 3-4 decembrie 2014 și 21-22 ianuarie 2015, dacă nimeni n-a nimic de obiectat, sunt considerate ca fiind adoptate. Acum punctul numărul 4, trebuie să informez Comisia privitor în legătură cu negocierile în curs cu celelalte instituții europene. Am avut un, un prim uh, dialog uh, informal pe tema ITS luni 20 martie. Cele trei instituții au avut un schimb de opinii pe cele mai importante chestiuni politice implicate la această propunere, în ciuda diferențelor din, de vedere dintre Consiliul și Parlament în anumite aspecte atmosfera a fost constructivă și s-a convenit să se uh, examineze chestiunile din punct de vedere tehnic înainte de următorul trialog. Discu discuția s-a concentrat pe uh, mai multe uh, chestiuni, cum ar fi rezerva de stabilitate, alucările backload, uh, fondul pentru inovare, cel de-al doilea trialog va avea uh, loc uh, marți, 5 mai la orele 16. Acestea fiind spuse, putem trece la punctul numărul 5 și anume reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificarea directivei 2003 35. Raportarea este doamna Gerling și mă grăbesc să-i dau cuvântul. Doar la doamna Julie Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi intra în detaliu acum la începutul uh, discuției. Cred că știm cu toții care sunt uh, statisticile privitoare la calitatea aerului și problemele legate de amenințările la adresa sănătății ale acestor substanțe poluante. Chiar săptămâna trecută au existat probleme grave în uh, nordul Europei cu poluarea aerului iată, praful din Sahara și uh, s-a combinat cu uh, poluarea atmosferică și uh, această situație va fi, din păcate, din ce în ce mai des întâlnită dacă nu acționăm. Așadar, după cum spuneam, nu voi intra în detaliu, pentru că știm cu toții uh, cei din comisia asta ce se întâmplă, însă ce aș vrea să fac în primul rând este să salut acest raport al comisiei și să le mulțumesc pentru munca lor Știm că a durat mult până să fie făcut public și nu e necesarmente un lucru rău, pentru că din experiența mea de conlucrare cu Comisia, știu foarte bine că în ultimii ani uh, au adunat foarte multe informații pentru acest raport. S-a lucrat pe protocolul de la Göteborg, s-au examinat alți indicatori cum ar fi uh, standardele OMS. Deci lucrurile au fost examinate îndeaproape, ceea ce mă satisface pe mine ca raportoare. După cum știe toată lumea, am avut și niște obstacole, o amenințare din partea Comisiei. Bun, ei susțin că n-a fost niciodată vorba de așa ceva, însă până la urmă și-au retras-o și îmi pare bine că a dispărut acest obstacol și acum Parlamentul sau cel puțin comisia noastră, vom putea vota înaintea pauzei de vară și să facem progrese. Și e foarte important, este o chestiune de interes public. Sigur, toată lumea știe că avem o problemă cu poluarea aerului, nu doar membrii comisiei noastre, de mediu, ci în general, din punct de vedere politic. Știu că în multe state membre a devenit o problemă din ce în ce mai gravă și este din ce în ce mai importantă pe agenda politică a, a statelor membre. Deci e foarte important să acționăm și noi. Am alocat o mare importanță emisiilor cu gaze de efect de seră și poate asta s-a făcut pe spezele uh, substanțelor poluante, unde nu s-a făcut destul. Acum, a venit, acum avem șansa, a venit momentul să facem ceva și dați-mi voie să vă prezint uh, pe scurt raportul meu și apoi să dăm cuvântul raportelor din umbră. După cum spuneam, uh, am examinat îndeaproape propunerea cu detaliile sale. Unele sunt foarte tehnice, desigur. După cum bine știți, uh, cei care v-ați ocupat de acest subiect sunt dificultăți tehnice. Însă în anexe apar acolo nivelurile uh, la care se dorește să se ajunge. Eu nu am dorit uh, neapărat să ne amestecăm în acest punct. Nu facem doar uh, schimbări mari sau mici de procentaje de substanțe poluante în diferiți indicatori. Știm că statele membre au discutat intens cu Comisia aceste cifre de bază. Până la urmă s-a ajuns la un punct în care avem ceva ce seamănă foarte mult cu un acord, însă acum nu vreau să intrăm prea mult în aceste detalii cu procentele, dar uh, este un lucru în anexe care cred eu că este foarte important și anume obiectivele obligatorii pentru 2025. Dacă citești formularea, în anumite cazuri, cred că poți, ai putea spune că sunt, avem deja obiective virtualmente obligatorii, însă totuși, ca să se risipească orice îndoială, eu am propus să se spună clar că sunt obligatorii și sunt pentru 2025. Am făcut o excepție pentru uh, România, pe, mă scuz pentru amoniac, Și 2025 este o dată importantă, pentru că dacă uh, ne vom fixa ca obiectiv 2030, E prea îndepărtat acest uh, an și deși sunt convinsă că avem cele mai bune intenții, Comisia și cu noi toți, dar până la urmă statele membre nu vor îndeplini aceste obiective. Deci cred că e important să avem această discuție înainte de termenul 2025. deja am primit uh, destule reacții și față de acest uh, termen 2025. Noi trebuie să susținem acest obiectiv, deși știu că nu va fi ușor de acceptat pentru toată lumea. Uh, încerc să îmbunătățesc uh, raportarea, identificarea și procesul de consultare în propunerea mea. Sunt, cred că toate acestea sunt importante, cred că propunerea e bună, însă poate fi îmbunătățită și mai am observație politică știu, cu toții știm că va fi dificil uh, să treacă acest dosar de procesul de codecizie și niciodată n-am susținut ideea că Parlamentul are o poziție, statele membre o poziție complet, complet diferită și cumva se ajunge undeva la mijloc. Ar trebui să fim realiști în legătură cu nivelul ambițiilor noastre și să ne stabilim niște obiective într-adevăr realizabile. Știu că trebuie să avem o atitudine responsabilă și să nu oferim cuținte nerealizabile pretexte unora ca să argumenteze că nu le pot realiza și că sunt nerealiste. Sigur, și statele membre trebuie să fie mai ambițioase și propunerea Comisiei este ambițioasă, dar nu cred că trebuie să împingem prea departe lucrurile. Încă ceva în legătură cu alte legislații. Sigur, și acesta este un punct foarte important, pentru că Parlamentul a cerut o evaluare de impact și am și văzut-o și de acolo rezultă, cred, destul de clar care este direcția în ce privește coerența cu pachetul pentru combaterea schimbărilor climei și modul în care am putea, poate, să dăm dovadă de mai multă ambiție și să ne uh, realizăm obiectivele mai rapid și la costuri reduse. Cred totuși că e important să ne reamintim că a fost o evaluare de impact cerută de Parlament dar uh, nu am văzut niciun document din partea Comisiei și aș dori să aibă o evaluare și Comisia înainte ca acest document să intre în legislație. Bun, pachetul climă încă este în curs de evoluție, deci am spus că n-am dorit neapărat să schimbăm cifrele, ci să introducem un mecanism destul de solid nu trebuiască să schimbăm din temelii întreaga directivă. Cred că e o abordare mai pragmatică. Și un lucru foarte important e să funcționeze mai bine legislația sursă. E directiva care se bazează pe punerea în aplicare a legislației și uh, ă, asta pentru ca statele membre să-și poată elabora propriile planuri. Cred că problemele cele mai importante sunt standardele europene și mașinile pe motorină, autovehiculele pe motorină. Ni se tot promite că ni se va face o propunere nouă, însă încă nu avem, așadar eu am uh, spus lucrurile acestea, acestea foarte explicit în raportul meu. Și apoi uh, m-am referit și la supravegherea Uh, comportamentul acestor vehicule odată ce ele sunt comercializate, ceea ce va constitui într-adevăr o schimbare. E o schimbare, cred eu, foarte importantă și necesară. Eu, ca raportare, poate pentru prima dată ca europarlamentar, am fost supusă unei activități importante de lobby din partea orașelor și regiunilor, nu doar guvernele. Uh, Sigur, ele întotdeauna fac lobby, însă iată și la nivel local, regional s-a făcut lobby. Aceste autorități sunt foarte interesate de aceste legislații, mai ales de această legislație, mai ales în uh, orașele care se confruntă cu probleme de circulație, cu congestionarea circulației și sigur că uh, autoritățile locale sunt cele care trebuie să aplice această legislație și unele, bun, acum nu vreau neapărat să vorbesc de disperare, că poate sună melodramatic, dar totuși trec prin mari, uh, se confruntă cu mari probleme autoritățile de acolo și nu știu cum să facă dacă nu va exista această legislație, așa că uh, sper să aud și uh, reacții pozitive, pentru că trebuie să oferim uh, statelor membre instrumente ca să-și îmbunătățească situația. Apoi uh, vin și la chestiunea accesului la uh, finanțare și revin la problema amoniacului. E o substanță poluantă care am sugerat eu că e mai bine să fie exclusă din obiectivele obligatorii 2025. Dați-mi voie să explic de ce. Eu consider că având în vedere nou plaf, uh, Noua politică agricolă comună, știu că foarte mulți colegi, inclusiv președintele, sunt familiarizați și au și uh, lucrat din greu la această reformă care de-abia acum se va implementa în statele membre și știm că există un angajament pentru măsuri de ecologizare, înverzire, dincolo de cele asumate în trecut. Deci uh, sunt multe cerințe la adresa industriei uh, agricole din Europa, ca să facă schimbări în modul în care funcționează în ce privește calitatea apei, biodiversitatea și așa mai departe. Și să adăugăm acum o nouă cerință privitoare la amoniac, sigur, e necesară, nu spun că nu e, însă să adăugăm asta în plus față de tot ce li se cere, toate aceste măsuri noi, și fără a adăuga nimic în legătură cu modul în care uh, s-ar desfășura finanțarea, ar fi nerealist. Așadar, tre trebuie să uh, implicăm problema amoniacului în uh, tot ce înseamnă procesul de revizuire a politicii agricole comune pentru 2017, însă să nu Uh, adăugăm reducerea procentajelor de amoniac ca țintă obligatorie pentru 2025. Lobby-ul agricol uh, e foarte activ și de câte ori mă întâlnesc cu ei, încerc să le explic că oricum trebuie să rezolve această problemă. Sper că vom putea totuși recunoaște dificultatea aceea de a evalua și de a ne uh, Uh, asigura că și alte comisii ni se alătură în aceste eforturi, nu, cele, nu doar cele ce țin de mandatul nostru, să avem politici agricole comune care să fie bine coordonate una cu cealaltă și coerente și ca pentru revizuirea de la jumătatea mandatului să existe o direcție clară în privința calității aerului. Știu că nu va fi deloc ușor, dar cred că e ceva ce putem totuși face Apoi uh, m-am ocupat și de chestiunea accesului la informații. Sunt convinsă că cetățenii trebuie să se implice, pentru că, până la urmă, ei s-au plâns de calitatea aerului și au avut de suferit uh, de pe urma calității aerului, mai ales, de exemplu, în ultima perioadă și sunt din ce în ce mai interesați de această problemă. Deci, haideți, haideți să lăsăm și pe ei să joace un rol. Trebuie să ne asigurăm că planurile statelor membre sunt făcute după o consultare națională cu toate grupurile de interese, cu societatea civilă și la toate acestea m-am referit în documentul meu. De asemenea, am introdus niște clauze spunând că dacă legislația nu funcționează, cetățenii să-și spună cuvântul și sunt convins că o conștientizare și o participare sporită a publicului uh, sunt foarte importante pentru adoptarea unor măsuri uh, care să fie acceptate de toți și în final mai menționez ceva. Uh, unii colegi uh, s-au referit la acest subiect. E vorba de eliminarea flexibilității pentru transport măsură introdusă de comisie. Cred că e o chestiune complexă, nu face decât să adauge birocrație, pentru că nu se aplică în toate statele membre, prin definiție, atunci nu va fi pusă la dispoziția tuturor statelor membre. Și nu cred că ar fi nicio măsură echitabilă. Bun. Totuși știu că există argumente în favoarea acestei măsuri Totuși nu cred că uh, pot să mă pronunț până la urmă în favoarea lor. Sunt convins însă că vor, dura, vor urma discuții împlăcărate cu statele membre când va fi cazul. Și apoi dați-mi voie să mai mulțumesc raportelor din umbră pentru ajutorul pe care mi l-au dat până acum și aștept acum uh, discutarea amendamentelor lor atunci când va fi momentul. Mulțumesc! And now I give the floor Mulțumesc acum domnul Peter Lise, în numele PPE. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Domnul Ghize e raportor în partea noastră, dar din păcate e blocat pe autostradă și de aceea trebuie să preiau eu acest rol. Îi mulțumim lui Julie Gollings pentru text, pentru buna cooperare pe care am avut-o. Și după primele turbulențe, ne aflăm desigur abia la începutul procedurii. Părerile sunt foarte diferite, nu am încheiat discuția nici măcar în cadrul PPE, este doar o primă evaluare a raportului din umbră, domnul Ghizeche. Domnul Ghizeche propune să susținem poziția lui Judy Gollings, în special pentru subiectul foarte controversat al amoniacului, Știm că există o serie de discuții și cu colegii din uh, uh, Comisia Agri. Colegul se întreabă dacă n-ar trebui să dăm mai multă flexibilitate statelor membre, cele ca excepțiile pentru IMM-uri să fie clarificate, mai mult decât până acum, și în orice caz e important ca schimbările structurale din agricultură să nu fie duse mai departe prin această legislație. Colegul meu salută faptul că va exista susținere financiară în atingerea obiectivelor de diminuare și mai atrage atenția asupra faptului că atunci când vorbim de amoniac trebuie să ne asigurăm că nu va exista o dublă reglementare. Iar în ceea ce privește obiectivele intermediare pentru 2025, colegul Ghizec e de părere că nu ar trebui să existe obiective obligatorii intermediare. Obiectivele de diminuare pentru metan, uh, acestea se bucură de o poziție critică din partea raportului nostru din umbră. Se teme și aici de o dublă reglementare. Două puncte pe care le susține eliminarea calculelor cu uh, transportul maritim, argumentele au fost menționate deja de către Julie, și în al doilea rând emisiile Euro 6. Aș dori să-i mulțumesc, doamne Gerling, pentru această luptă pe care a dus-o în ultimele luni. Știu că nu a fost deloc ușor. Ați reușit să păstrați în viață textul, v-ați angajat, ați luptat ați bucurat de succes și acum e important să păstrăm acest succes, să progresăm în așa fel încât să nu se mai poată, în așa fel încât comisia să nu mai poată retrage propunerea. Detaliile le vom discuta, desigur, în următoarele luni vom avea diferite ocazii. Mie calea actuală mi se pare foarte utile. E bine să discutăm pe text, să arătăm unde trebuie să recunoaștem probleme în loc să retragem textul din cauza vreunui, uh, vreunei rezistențe opoziții. Deci cu textul doamnei Görling suntem pe calea cea bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Din partea socialiștilor, domnul Danț. Uh, excuse me. <coughs> Thank you, Mr. Chair. Um, The air quality in Brussels. Mulțumesc, da, calitatea aerului la Bruxelles, responsabilă de stranotul meu. M-aș alătura lui Peter și aș mulțumi și eu lui Julie pentru munca depusă. Mi s-a spus că nu e normal să existe un astfel de proces de angajament cum am avut noi pe acest dosar. De aceea vă mulțumesc și dacă nu l-am fi discutat, deci nu am fi ajuns să avem discuția asta dacă doamna raportor nu s-ar fi implicat. Am uh, prefera să continuăm în același fel discuțiile. Ne bucură și conținutul raportului. Încerc să vă dau o idee de ansamblu. E un bun punct de pornire pentru negocieri, nu doar în această comisie. Pe rând, așadar, aș începe cu elementele uh, elementele obiective pentru 2025, uh, uh, țintele. E un amendament foarte important. Am tot vorbit de pericolele de a avea un scenariu prin care statele membre să se găsească dintr-o dată în situația în care să, ia, să fie nevoit să ia măsuri uh, serioase. Deci am prefera o reducere mai lineară. Mai mult decât atât există însă desigur și ideea sau problema faptului că cu cât facem mai repede ceva pentru a îmbunătăți calitatea aerului, cu atât mai bine va fi pentru toată lumea. Ne afectează pe toți, acum și aici. Mă bucură și amendamentele la articolul 6. e vorba și de asigurarea participării publicului, accesul la justiție, desigur, tot ca parte a procesului. Și doresc să subliniez ceea ce a spus uh, Julie. Avem nevoie de o serie întreagă de părări de avut în vedere și toate acestea să fie codificate în mod corespunzător în directivă. Mă bucură și coerența mai bună celelalte directive de asemenea. Despre Euro 6 s-a vorbit deja. Cred că această abordare comună e foarte importantă, mai ales dacă dorim să tratăm serios problema emisiilor. Unul din motivele faptului pentru care pachetul a fost retras este potențialul de a se lega cu alte elemente din programul de lucru al Comisiei și asta trebuie să fie uh, de la sine înțeles. De aceea îmbunătățirea coerenței e un lucru foarte bun. Privește misiile maritime, susținem eliminarea acestei clauze. Sigur, nu se aplica până acum statelor membre și în ceea ce privește episodul de poluare pe care l-am avut săptămâna aceasta, particulele despre care vorbim sunt emise până în loc, părți înalte din atmosferă și călătoresc sute de kilometri. Nu ar avea niciun sens să excludem un anumit sector în acest sens. Susținem această eliminare. Ce privește amoniacul apoi, Este o oarecare divergență de poziția noastră și a lui Peter. E vorba de acceptarea din obiectivele 2025. Înțeleg logica și înțeleg într totul îngrijorările menționate de colegi, în special din Comisia Agri, dar cred că legătura de finanțare e foarte interesantă și ar putea reprezenta o cale de a, a continua. Nu pot să subliniez de, de suficiente ori că, într-adevăr, orașele contribuie masiv la această problemă. Calitatea aerului în orașe la nivelul solului nu putem ascunde faptul că cu cât avem mai mult trafic, în special trafic diesel, contribuie la această problemă, dar trebuie să recunoaștem și faptul că amoniacul conduce astfel de particule sus în atmosferă. Aceasta a reprezentat sursa principală a episodelor de smog pe care le-am văzut, sau eu cel puțin când am fost la Londra. Acum văd că ajung în nordul Franței și mă urmăresc, au ajuns și la Bruxelles și de aceea trebuie să luăm măsuri. Și metanul e o, are un, o contribuție și important să nu pierdem din vedere această importanța acestei substanțe. Am uh, luat notă de ceea ce ați spus despre dubla contabilizare și să nu ne suprapunem cu celălalt regulament, dar spiritul acestui regulament este să reducă emisiile în general în planul 2030 Știm că dacă combinăm măsurile, va fi mai eficient, va costa mai puțin în timp și va aduce cu sine mai multă eficacitate pentru a obține obiectivele pe care ni le dorim. Nu sunt de acord că ar duce la dublă contabilizare. Sigur că în ceea ce privește partea climatică s-au uh, întâmplat prea puține lucruri, adică eu cred că e important să le includem în directivă. Orice reduceri de emisii sunt binevenite în ambele situații. Privește nivelile, nivelurile de ambiție, acestea ar putea fi sporite. Avem amendamente cât privește cei 67% din raport. Eu aș fi dorit mai degrabă un 75%. Ar fi optim din punct de vedere economic. Asta din uh, estimările comisiei, desigur. Iar cât privește banii pe care am putea economisi, e vorba de sume foarte mari, între 8 și 15 miliarde de euro pe an în Europa. Deci știu că e o diferență mare între uh, extremele acestei margini, dar chiar și la cea mai uh, pesimistă estimare, vorba de mulți bani. Și mai salvăm și vieți omenești, vorba de 140.000 pe an. De asemenea, cred că ar fi bine să discutăm despre obiectivele 2020, nu în ultimul rând datorită faptului că protocolul de la Copenhaga permite în anumite instanțe și sporirea unor emisii. Știu că e un proces diferit și știu că uh, sunt presați de timp, dar merită să avem o discuție în acest sens. Și în ultimul rând, poate n-ar strica să acordăm atenție deosebită Mercurului, emis de anumite surse și sectoare. Cred că includerea Mercurului în acest dosar a reprezentat un pas important înainte și un lucru uh, pe care ar trebui să-l discutăm pentru că are efecte substanțiale asupra uh, sistemului nervos și poate dăuna sistemul imunitar și reproductiv și de aceea reprezintă o problemă de sănătate publică. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Barter. Mulțumesc! Și dori să încep prin a spune cât de bucuroși suntem că discutăm acest uh, raport aici astăzi. Am așteptat mult timp și toți raportorii în umbră sunt de acord că membrii că, sunt, că ne bucurăm că avem textul în față și că îl putem discuta. Știm că Comisia a lucrat mulți ani pe acest text și iată, după eforturi numeroase, și știu cât a lucrat și Julie pe text și ceilalți, și mulți lobiști, care au făcut totul pentru ca acest raport uh, să nu fie retras. Am vrut să spun că acum putem respira ușurați faptul că avem raportul aici, dar poate ar fi mai bine să așteptăm până dispare poluarea. Pare foarte rău că nu vorbim la fel și despre economia circulară, care pare să se fi împotmolit discuția, nu economia. Și cu toții conștientizăm impactul pe care îl are poluarea asupra forței, asupra vieții, asupra mediului. Calitatea aerului e pe prima pagină a ziarilor, nu doar aici, ci și la uh, Beijing și Shanghai, dar și la Paris și Londra. E o problemă paneuropeană, nu ține doar de marile orașe. Poluarea aerului cauzează 400.000 de morți premature și doar în, în Regatul Unit se estimează că o treime din poluare provine de pe rest, din restul Europei, de pe continent. Poluarea aerului costă bani, costă vieți și știm că e un subiect la care toate nivelurile de guvernanță trebuie să-și joace un rol, atât la nivel local cât și regional, național. Dacă apa de la robinet ar fi atât de poluată precum aerul, cred că ne-am mișcat mai repede. A durat ani de zile până am ajuns să avem acest text și să-l discutăm. Sunt de acord cu Julie în ceea ce privește obligația unor obiective, unor elemente obligatorii pentru 2025. Dacă o lăsăm până 2030, e puțin probabil că autoritățile vor planifica și vor aplica acest text cu rigoarea necesară. Și Julie și eu cer implementarea corespunzătoare Euro 6 raportul Consiliului a arătat că la nivelurile de pe șosele de oxid de azot sunt de șapte ori mai mari decât limitele Euro 6. Subiectul trebuie rezolvat urgent de comisie împreună cu statele membre. Unele nu sunt prea cooperante în Consiliu. Trecând apoi la uh, substanțele poluante, aș fi dorit ambiție mai mare valorile recente ne arată că putem reduce mai repede aceste emisii și într-un mod eficient din punct de vedere financiar până în 2030. Evaluarea de impact a Parlamentului ar trebui să ne arate direcția și vorbeau de 75%. Am auzit de cererea lui Julie care spune să fim realiști, însă eu cred că ceea ce ne dorim cu toții este un aer curat, respirabil și dacă mergem fără un mandat prea ambițios în negocieri, s-ar putea să ne trezim sufocați de presiunea Consiliului. Ceea ce privește ceea ce privește obiectivele, am văzut în anumite țări, precum țările de jos, au reușit foarte bine să reducă emisiile de, amion, de a, amoniac în ultimii ani și alte țări nu au făcut nimic și nu le cer decât să facă ceva până în 2030. <clears throat> e și ideea revizuirii politice agricole comune, dar dacă nu trecem astea în textul nostru, dacă nu se discută în uh, politica agricolă comună, pierdut ocazia și trebuie să vedem ce ne rămâne de făcut. Acum trebuie să recunoaștem uh, ce au făcut anumite state membre și să susținem celelalte state membre să facă și ele la fel. mă îngrijorează în continuare definiția farmelor, fermelor mici, cine va fi inclus și cine nu, și nu în ultimul rând traficul maritim. Înțeleg de ce s-ar exclude din acest raport, dar trebuie discutat la un moment dat și trebuie să tratăm problema. Traficul maritim este o problemă mare la nivel global și nu trebuie pierdută din vedere. Acest raport va aduce mai multe locuri de muncă în economia verde. E bun pentru uh, companii, pentru economie, pentru locuri, crearea de locuri de muncă, pentru oameni, pentru bunăstare. Deci nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc lui Julie pentru munca depusă. Aștept uh, cu interes să continuăm cooperarea pe măsură ce procesăm acest dosar. Mulțumesc! Aici. Da. Mulțumesc, doamna Cunecina. Permiteți-mi să încep și eu exprim mai multe mulțumiri. Sunt convinsă că dacă Julie nu ar fi atât de încăpățenată într-un sens bun, nu am fi astăzi aici și nu am discutat acest subiect, pentru că dumnea ei este cea care a susținut foarte mult acest subiect. Evident și cu sprijinul nostru s-a adresat comisiei și s-a asigurat că nu va rămâne pur și simplu un raport care se pierde în programul de lucru general. Deci, practic, dumneai trebuie să îi mulțumim că avem astăzi pe ordinea de zi acest subiect. Evident că îmbunătățirea calității aerului ar trebui să fie ca, uh, prioritatea noastră și, în general, prioritatea Uniunii Europene. Din păcate, poluarea atmosferică nu respectă granițele statelor și afectează sănătatea oamenilor. În ultimii ani am avut succes în lupta de reducere a emisiilor, mai ales a celor industriale, dar trebuie să continuăm să luptăm pentru îmbunătățirea calității aerului, pentru ca toată lumea să, și pentru ca toată lumea să aibă timp să înceapă să respecte noile reguli. În același timp vreau să subliniez și faptul că condițiile din statele membre se schimbă într-un ritm egal pentru că, și asta este important pentru ca nimeni să nu fie favorizat. Trebuie să recunoaștem că există multe state membre, chiar și Germania sau Franța, de exemplu, care nu respectă nici măcar standardele actuale uh, în ceea ce privește emisiile. Deci, practic, nu trebuie să privim doar uh, în viitor, ci trebuie să înțelegem și faptul că în prezent putem să forțăm anumite state membre să facă uh, să ia anumite măsuri, în timp ce la alte state membre tolerăm o evitare a obligațiilor pe care le au și tolerăm măsurile alternative care până la urmă nu duc la îmbunătățirea calității aerului. Acel al doilea subiect important este să hotărâm care sunt substanțele care trebuie reduse și cu cât și cum. Sulful. Directiva propune uh, reducerea um, emisiilor sub nivelul producției naturale. Asta e interesant, de, de, deoarece, de exemplu, în Italia Uh, vulcanii au produs în 2012 2,5 milioane de tone, în timp ce uh, numai 2 milioane de tone au fost produse de întregul uh, sector industrial. Deci trebuie să fim foarte atenți pentru că trebuie să vedem dacă este posibil realist să respectăm aceste limite. Eh, cred că ar trebui să reducem emisiile de particule, mai ales de particule în suspensie, um, care sunt foarte periculoase pentru sănătatea umană și pe care nu am reușit încă să le reducem. O altă serie de probleme ține de alegerea momentului potrivit. În acest caz, sincer, eu cred că cel mai bine ar fi să alegem anul 2030 iar 2025 ar trebui să fie un moment um, recomandat doar. Asta pentru că acest subiect este legat de um, modernizarea tehnologică și asta durează mai mult de 5 ani. Multe state membre au investit foarte mult în această infrastructură în ultimii ani și din punct de vedere tehnologic, în termen de infrastructură, nu vor reuși să își îndeplinească țintele până în 2025. În al doilea rând, um, țintele de reducere pentru dioxid de carbon și aici avem ținte pentru 2030. Uh, În acest raport uh, sunt dezamăgită că nu văd măsuri cu privire la um, re, remodernizarea caselor din punct de vedere energetic, pentru că acest lucru ne-ar ajuta să reducem emisiile de poluanți și cred că ar trebui să ne gândim mai mult la acest tip de măsuri. Aștept cu interes să văd dacă vor avea loc asemenea discuții în cadrul unui trialog, mai ales din partea Consiliului, pentru că cred că există multe state membre care încearcă să respecte aceste obiective, dar nu sunt sigură că vor reuși în practică să îndeplinească tot ce le cerem în uh, termenul pe care l-am stabilit. Aș vrea să armonizăm această directivă și, uh, redu- um, și reducerile de aici uh, cu cea privind um, reducerile la nivel industrial. Aș vrea să știu și părerile dumneavoastră, fiindcă nu știu dacă aceste două directive sunt complementare sau chiar se contrazic în anumite puncte. În ultimul rând, vreau să vorbesc despre tipurile de poluanți um, împotriva cărora trebuie să luptăm în continuare. De exemplu, instalațiile locale de încălzire sunt poluanți foarte mari în multe regiuni și există ști, uh, studii științifice care ne arată că în um, anumite regiuni o treime din poluare este uh, produsă de acest tip de instalații. Dacă putem vorbi despre reducerea emisiilor din transport și ne concentrăm asupra acestui lucru, ar trebui să ne concentrăm atunci și asupra reducerii uh, poluării provenite de la aceste instalații de încălzire, pentru că, practic, uh, aceste instalații se află pe locul 3 din punct de vedere al nivelului de poluare și ar trebui luate în serios. Evident că nu sunt împotriva a ceea ce a spus, că trebuie să existe anumite limite pentru transportul maritim sau că trebuie să crească numărul de uh, mașini electrice din orașe Uh, sau, de exemplu, că trebuie să existe uh, zone cu control al emisiilor, dar uh, acestea sunt toate lucruri bune, dar nu sunt foarte realiste în orașele din ziua de astăzi. Deci, practic, vreau să adăugăm în discuție poluanții mici și instalațiile de încălzire locale, pentru că dacă nu le includem, nu vom reuși să ne atingem obiectivele. Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, mulțumesc Julie pentru eforturile făcute și cred că datorită abordării tale foarte raționale vom putea până la urmă să găsim o soluție comună și rezonabilă. Mulțumesc! Thank you very much. And now, miss... Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Pedicini. Beh, grazie Presidente, io farò molto... Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Mulțumesc și eu raportare și o felicit eh, pe doamna Gerling eh, pentru că am colaborat atât de bine Eh, mai ales că nu s-a știut exact care va fi programul de lucru al Comisiei pentru 2015, așa că au fost și întârzieri. Credem că acest pachet pentru aer, aerul curat să fie fundamental pentru o tranziție spre o uh, economie cu emisii reduse de carbon, pentru sănătatea mediului eh, și trebuie pus în aplicare fără întârziere acest pachet, sigur ajutând statele membre să treacă la surse energetice alternative. Uh, pentru noi, cheia succesului constă în punerea în aplicare a unor sisteme de monitorizare și control care să aibă caracter permanent. Deci, să fie garantate inclusiv de organisme independente recunoscute care să transmite datele în timp real către autoritățile administrative, astfel că se garantează și accesul publicului la informație, după cum s-a și cerut la Arhus. Credem că există elemente interesante în raport de exemplu, obiectivele obligatorii pentru 2025, cu siguranță suntem de acord cu acest punct, de asemenea, testele de supraveghere pentru vehiculele uh, comercializate, apoi măsuri specifice pentru protecția grupurilor cele mai vulnerabile, accesul uh, publicului la rezultate pentru noi este un punct foarte important și accesul la justiție și aici suntem de acord și, de asemenea, accesul la finanțare pentru 2014-2020, deși credem că trebuie prevăzute acțiuni specifice în noua programare 2021-2027 cu instrumente financiare ad hoc. Suntem sceptici în ce privește amoniacul, însă ne rezervăm dreptul de a face o mai bună evaluare dacă vom avea mai mult timp la dispoziție asupra acestui punct. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum domnul Florenț. Herr Präsident, Domnule președinte, s-au spus foarte multe și s-au spus foarte eh, eh, multe mulțumiri. Aș vrea și eu să mă alătur celor care mulțumesc și consider că este clar că există poluanți care apar din cauza, poluanți atmosferici care apar din mai multe cauze. Asta și în Marea Britanie, dar sigur că nu doar în Marea Britanie. Uh, Există și multe state membre care nu și-au îndeplinit toate uh, obiectivele, toate țintele de calitate a aerului și mă întreb de ce. Întrebarea este da, uh, de ce nu creăm cadrul juridic necesar. Altfel nu, ne put, nu se poate înțelege Uh, cum de mulți nu reușesc să își atingă obiectivele. Deci, practic, iată, este din nou întrebarea, ne, ne lovim din nou de întrebarea ce ar trebui să fie obligatoriu. În ceea ce privește anul 2025, cred că ar uh, fi important ca acest an să fie obligatoriu. Pentru că dacă nu îl facem obligatoriu, atunci toți vor încerca ca Uh, până în 2029 să mai amâne uh, măsurile și în 2030 își vor da seama că nu reușesc. Și asta s-a întâmplat deja de zeci de ori, în zeci de reglementări. Am fost toleranți și uh, totuși uh, uh, lumea a profitat de noi și s-a ajuns la niște rezultate pe care nu ni le doream. Deci cred că ar trebui să avem grijă, nimic nu e scris în piatră, dar eu cred că ar trebui să avem niște criterii obligatorii. Mă bucur foarte mult că deja vorbim mai mult despre o abordare comunitară, pentru că în ultimele Uh, Uh, în ultimii 10 ani am discutat numai despre dioxid de carbon și am vorbit foarte mult despre industrie. Am vorbit uh, de multe ori și despre agricultură. Și acum a venit momentul să discutăm niște reglementări echi, echitabile pentru ca toată lumea să muncească la fel de mult în uh, Europa. Cred că această abordare concertată este corectă. În ceea ce privește, uh, privește îndatoririle doamnei raportoare, uh, aș vrea să spun um, câte ceva este vorba despre obligațiile cu privire la raportare. Poate că în țara doamnei Gerling este altfel, dar la mine, de exemplu, trebuie să raportăm de 50 de ori și după aceea mai raportăm și la Berlin. Și atunci aceste um, um, obligații de raportare, trebuie să vedem la ce duc, pentru că avem și noi foarte multe, dar care sunt concluziile pe care le trage Comisia din, aceste, din toate aceste rapoarte pe care le transmitem. Aș vrea să știu ce face Comisia cu toate rapoartele. Asta pentru că dacă am dreptul să particip la scrierea legislației, atunci vreau să știu și la sfârșit ce se obține din asta. Știu că dezbaterea va fi foarte dificilă și voi discuta și eu în grupul meu acest lucru. Ideea este că toate sectoarele trebuie să conlucreze pentru ca să gestionăm acest subiect. Dacă lucrăm separat, nu vom avea decât probleme și la sfârșit vom ajunge din nou la niște hotărâri foarte liberale uh, pe care fiecare le va pune în aplicare cum vrea și vom observa că jumătate din state iar nu și-au făcut temele. Deci mai bine să avem valori mai modeste, dar care să fie puse în aplicare. Thank you very much. Mulțumim, domnul Uitema. Yes, thank you, Chair, and also thank you very much. Mulțumesc, în calitate de raportor de la Agri, am lucrat foarte mult uh, foarte, și foarte bine cu comisia dumneavoastră. Din partea comisiei Agri aș vrea să subliniez două puncte uh, cu privire la metan și la amoniac. După cum a spus și doamna raportor, comisia a propus acum să includă uh, un gaz de seră în directiva NEC în Uniunea Europeană am uh, discutat foarte bine distinția dinspre, uh, de, dintre gazele de seră și poluanți și s-a făcut asta uh, în legătură cu instalațiile medii de ardere și instalațiile industriale de ardere și um, în multe alte discuții. În noile directive am încercat să includem și dioxidul de carbon și alte gaze de seră, dar până la urmă am hotărât că este mai bine să ă, facem o distinție, dar acum în directiva NEC se include metanul. Deci, practic, se face um, opusul. Mă tem că va apărea o dublă reglementare și că nu va exista flexibilitate din acest motiv. De exemplu, în sectorul agricol situația stă așa. Exploatațiile agricole pot juca un uh, rol important în retenția gazelor de ser, cu efect de seră, cum este dioxidul de carbon. În agricultură există multe uh, terenuri uh, cultivate cu plante uh, care rețin dioxidul de carbon. Dar acum, dacă includem în NEC metanul, nu vom face decât să pedepsim um, agricultorii pentru că emit metan, dar nu îi vom răsplăti pentru că blochează dioxidul de carbon. Deci pentru noi este foarte important să menținem flexibilitatea pentru ca agricultorii să participe la combaterea schimbărilor climatice. Un alt argument împotriva includerii metanului este faptul că va fi afect, vor fi afectate uh, terenurile folosite ca pajiști. Dacă vreți să combateți emisiile uh, de metan, mai ales uh, în domeniul producției de lactate, trebuie ca animalele să pască tot anul și acest lucru este foarte dificil. În al doilea rând, în ceea ce privește amoniacul, după cum au spus și câțiva colegi, unele state membre au investit foarte mult în reducerea emisiilor de amoniac, iar altele nu. Unele țări, deja din 1990, au făcut foarte multe eforturi pentru a reduce emisiile de amoniac. În raportul meu vreau să fie clar că, după cum spune domnul Florence, trebuie să existe o egalitate de eforturi și statele membre trebuie să facă toate aceleași eforturi în scopul reducerii emisiilor de amoniac, iar în propunerea comisiei acest lucru nu se reflectă foarte clar. De asemenea, mă interesează foarte mult uh, să discutăm acest lucru aici. Mai am câteva lucruri de spus despre PAC și am să discut mai târziu. Mulțumesc! No. Mulțumesc, doamna Șeriat Peric. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats heel veel complimenten voor mevrouw Keul. Mulțumesc. Complimentele noastre, doamnei Gerling. Este un raport uh, extrem de important și a creat foarte multe discuții în rândul multor grupuri, uh, cum ar fi și agricultorii, motiv pentru care sprijin uh, ceea ce a spus colegul meu. În ceea ce privește amoniacul, aș vrea să spun ceva ce s-a spus deja, și anume că reducerea de 30% la nivelul Uni Euro- Uniunii Europene există, dar la noi în Olanda este de 60%. Deci, um, practic, um, nu este o situație egală. Multe exploatații agricole au făcut multe investiții și trebuie să se țină cont de eforturile care s-au făcut deja și acestea trebuie să fie apreciate. Asta înseamnă egalitate, pentru că altfel nimeni nu, mai va, nu va mai face nimic. Dumneavoastră spuneți că trebuie să respectăm și bunăstarea animalelor. Evident, dar atunci când este vorba despre obligațiile cu privire la reducere, emisiilor de amoniac și de metan, acest lucru va îngrijora foarte mult agricultorii, după cum a spus colegul meu. Și aș vrea să vorbesc acum, să mă adresez acum colegilor socialiști. Vreți să nu mai vedeți nicio vacă pe pajiștile din Europa? pentru că să știți că asta o să se întâmple. Cum vom putea să uh, menținem și zonele de pajiște și vacile în graj din același timp? Sunt sigură că vom găsi o soluție ca toată lumea să fie mulțumită, dar uh, trebuie să ne asigurăm că măsurile sunt proporționale în uh, propunerea comisiei. Apoi mai există și transportul, industria, agricultura, toate acestea trebuie să fie tratate echitabil și într-un mod durabil pentru ca toate să reducă în total poluarea atmosferică. Dacă loviți pur și simplu în agricultură, nu veți face nimic. Și dacă tot um, am luat cuvântul, aș vrea ca în amendamentul meu să întreb pe doamna raportor dacă nu s-ar putea ca prin PAC să existe credite uh,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 Vă mulțumesc. Problema poluării uh, atmosferice este legată de criza economică. Avem uh, instalații de încălzire și mașinile ca surse de poluare și trebuie să ținem cont de acestea. din cauza uh, creșterii prețurilor la combustibil, oamenii au apelat la alte surse de încălzire. De exemplu, în Germania se folosește lemnul, dar acest lucru este scump și, uh, practic, oamenii au ajuns să pună pe foc tot ce au, ferestre vechi, mobilă veche, ceea ce a dus la o poluare și mai gravă a atmosferei. S-au, tre- s-au uh, întrecut toate limitele uh, posibile, nu mai putem să respirăm din cauza poluării. În urma arderii acestor um, combusti uh, combustibiluri, uh, acestor feluri de combustibil um, improvizat care conțin și vopse, vopsea sau lacuri, um, apar tot felul de consecințe. De exemplu, bolile respiratorii uh, sunt din ce în ce mai frecvent întâlnite. nu există uneori uh, instalații de ardere pe gaze naturale pentru încălzire, deci practic criza economică contribuie la poluarea aerului. Thank you very much. And uh, if we have no other members, I'm going uh, to give a floor to the Commission also because... Mulțumesc. Are cuvântul Comisia pentru că s-au adresat multe întrebări. Uh, she can answer. Vedem cine ne poate răspunde din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, și primul și în primul rând vreau să mulțumesc și doamnei Gerling, raportarea, pentru uh, un document uh, exhaustiv, aș putea spune, și foarte echilibrat, care uh, extinde măsurile de susținere propuse de comisie. Dați-mi voi să repet că eu consider că în lumina celor întâmplate în ultima săptămână uh, în uh, diverse țări, e mai important decât oricând să încercăm să rezolvăm problema poluării atmosferice într-un mod foarte eficient. Și cred că ce s-a întâmplat uh, cu episoadele de poluare de săptămâna trecută, care nu au fost episoade izolate, ci sunt din ce în ce mai sistematice, uh, Cred că, iată, sunt cele mai bune dovezi că noi trebuie să acționăm, să facem mai multe cu reducerea poluanților uh, din aer ca să ne îndeplinim obiectivele și avem și ambiția să facem asta. ca să reducem cu 50% sau chiar mai mult uh, efectele poluanților asupra Uh, sănătății uh, populației și o să, să o facem și în mod în care să coste cât mai puțin pe contribuabilii noștri. Uh, vorbim de beneficii care depășesc de 10 ori costurile necesare. Și acum, dacă îmi permiteți, aș oferi și niște explicații sau aș face comentarii în legătură cu cele mai importante lucruri, credem noi, spuse de raportoare și, și de alți membri ai comisiei noastre. Aș începe cu problema amoniacului și a metanului. Ca partea propunerii. Eu cred că ne mulțumește faptul că putem vedea, în general, că obiectivele privitoare la metan și amoniac încă se regăsesc în propunere și aș răspunde uh, unor preocupări exprimate aici. Când e vorba de metan, s-a spus aici că avem uh, un regulament care se suprapune cu pachetul pentru energie și climă, dar lucrurile nu stau așa. Propunerea noastră este în conformitate cu pachetul pentru energie și climă și tot ce propunem noi aici uh, va avea loc în concordanță cu ceea ce se întâmplă cu pachetul acesta. Sunt opțiuni necostisitoare. E vorba de 2,4 miliarde uh, de câștigat pentru fermieri din aceste reduceri de emisii și nu va avea niciun efect negativ această măsură uh, asupra flexibilității acordate lor de acest pachet. Apoi, în ce privește problema bunăstării, și se leagă asta și de amoniac, de altfel, cred că trebuie să găsim echilibru, la fel ca în toate cazurile, însă să nu punem pe nimeni în opoziție, să nu vorbim pe nimeni, ci să avem și bunăstarea animalelor asigurată și pe de altă parte să și reducem emisiile. În legătură cu amoniacul acum, sigur e vorba de 90 sau 94% din partea domeniului agricol. Unii au menționat aici eforturile făcute și de alte uh, de bătaie social, de industrie. Uh, aș vrea să vă reamintesc că până acum, din nefericire, și în sectorul agricol, cu, în ce privește reducerea emisiilor de amoniac, nu s-au făcut prea multe progrese în această direcție. Am avut uh, reduceri de 80% în general, dar am avut doar 20% la amoniac. Și când e vorba de costurile pentru sectorul industrial, uh, e vorba de procentaje de 47% pe de o parte și 2% pe de altă parte, așa că eu cred că pentru a avea o situație de egalitate pentru toți actorii implicați, trebuie să facem ceva și pentru sectorul agricol. Noi înțelegem că există îngrijorări în rândurile fermierilor, agricultorilor, însă considerăm că cu ajutorul tehnologiei de care dispunem în acest moment și de altfel există deja de câțiva ani de zile, putem să îndeplinim obiectivele propuse. Și în ce privește afirmația că se pare că avem uh, tratamente diferite pentru uh, statele membre, nu este deloc așa. Dacă vedem ce se întâmplă din 1990 până în 2013, vedem că multe state membre, mai ales cele care trebuie să facă mari eforturi sau cele mai mari eforturi, uh, sunt tratate pe picior de egalitate în ce privește reducerea emisiilor. Nu intru în detalii, însă cred că e important să vă oferim punctul de vedere al Comisiei și uh, calendarul mm, pe care se bazează Comisia. În ce privește obiectivele indicative, vorbim de 2025 și am auzit aici că uh, se dorește ca aceste obiective să fie obligatorii, poate cu excepția amoniacului. Noi înțelegem argumentele um, pe care le-am auzit astăzi aici, însă din nou, cred că trebuie să privim lucrurile în perspectivă. Să vedem ce se întâmplă cu obiectivele pentru 2030, pentru că e nevoie de investiții și unii au spus că trebuie să ținem cont de ciclurile de investiții și, bun, suntem de acord și asta am și propus, să ne asigurăm că cele spuse de domnul Florenț să nu se întâmple în realitate, ca statele membre să nu lase lucrurile nerezolvate până în ultimul moment. De aceea am spus că vom monitoriza de aproape lucrurile ca să impulsionăm pe cei care nu fac îndeajuns, însă sigur că un obiectiv obligatoriu pentru 2025, în unele cazuri, ar putea duce la nerespectarea ciclului de investiții și atunci trebuie să ținem cont și de, de ciclul de investiții atunci când uh, încercăm să găsim soluții pe urma discuțiilor. Vorbim acum și despre flexibilitate, de emisiile din transportul maritim, care devin din ce în ce mai importante pentru că reducerea emisiilor din agricultură uh, a uh, fost uh, mai importantă sau i-a fost acordată mai importantă în, în, în ultimii zeci de ani, de aceea calculele pentru uh, emisiile de transport maritim capătă o proporție din ce în ce mai mare și sunt din ce în ce mai importante și se transferă și în alte părți ale Europei, nu doar uh, acolo unde se generează, de exemplu, Marea Nordului. Nu, e vorba de o deplasare și atunci există un impact uh, asupra mai multor țări și credem că această flexibilitate conferă o bună posibilitate pentru ca statele membre să aibă marjă de manevră pentru realizarea obiectivelor uh, pe care le au în ce privește celelalte surse de poluare. De asemenea, nu credem că e un dezavantaj față de țările care nu au ieșire la mare. Bun, nu intru în detalii, dar putem uh, oferi probe dacă e necesar. Și noi considerăm, considerăm că încă este o parte care e necesar să figureze în propunere. Apoi, altă chestiune care au apărut în discuție și, sigur, uh, susținem uh, Uh, finanțarea acestor obiective. Există deja asta în programele pentru dezvoltare rurală. Ne vedem cu reforma PAC. Statele membre pot introduce activități care pot fi susținute din punct de vedere financiar. Din nefericire, adesea vedem și că statele membre încă nu sunt conștiente de această posibilitate, deci trebuie să uh, conștientizeze faptul că pot recurge la aceste fonduri. și să le utilizeze cât mai bine posibil. În ce privește informarea, cred că accesul la informații și participarea, sigur că toate acestea sunt chestiuni foarte importante pentru noi și uh, vom susține accesul la informații. Bun, închei poate cu mm, elementul cel mai important sau foarte important pe termen uh, mediu. E, ciclu, uh, e vorba de ciclul de teste uh, care se află supus unui proces de evaluare, de modificare, am spus că uh, o vom face la nivelul întregii comisii. Totuși, trebuie să ținem cont și de preocupările statelor membre. Am spus uh, statelor membre, la fel o facem astăzi aici, trebuie să facem progrese rapide uh, Sper să adoptăm actul de punere în aplicare pentru prima fază a acestui ciclu revizuit de teste, ca apoi în 2017 să ajungem la faza de punere în aplicare totală a acestei revizuiri, ca să începem uh, următoarea fază. Deci susținem și această, acest punct de vedere. Bun, domnule președinte, cred că mă voi opri aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele, și deci cred că putem uh, să ne încheiem discuția, dându-i din nou cuvântul doamnei raportare, doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor. Cred că din discuții este clar că sunt unele puncte în legătură cu care vor fi necesare discuții ulterioare, mai ales în ce privește amoniacul, dar e bine că am putut să auzim că se recunoaște că există o problemă și se înțelege că va trebui să avem discuții, să intrăm în detalii când va fi cazul. Păcat că n-am avut o contribuție și din partea verzilor, pentru că eu cred din discuțiile de până acum cred că aveau și ei multe de spus în legătură, mai ales cu nivelul ambițiilor noastre. Mă rog, domnul Dancer totuși uh, s-a referit la asta și e bine că a făcut-o. Da. Până la urmă e vorba și de tactică, de strategie. Vom continua să discutăm cu raportorii din umbră. Doream doar să spun ceva ce probabil ar fi trebuit să spun de la început, și anume, E un caz clasic al unei legislații care, pe termen mediu și lung, uh, este o legislație din care toată lumea va avea de câștigat, că nu ne va costa nimic și vom îmbunătăți și sănătatea publică, dacă vedem uh, care sunt cifrele, dar e de asemenea clasică situația în sensul că costurile sunt suportate într-un domeniu al economiei și beneficiile poate că sunt uh, vizibile în altă parte. Și sigur, asta e întotdeauna o problemă politică. Cum, cum prezința asta societății? Costurile sunt zero și beneficiile sunt maxime. Însă cei care suportă costurile nu sunt neapărat cei care uh, vor avea uh, și uh, cei care se vor bucura de beneficii. Da, iată un, un exemplu clasic și de aceea e bine că pot să contez pe susținerea colegilor mei ca să vedem cum putem rezolva problema asta și până la urmă să venim cu răspunsurile corecte. Mulțumesc și uh, aștept să continuăm uh, colaborarea constructivă. Mulțumesc. Reamintesc uh, calendarul pentru acest dosar, termenul pentru depunerea amendamentelor 21 aprilie, examinarea amendamentelor uh, în iunie, 16 și 17. Se va vota în comisia noastră ENVI uh, în ultima reuniune din iulie, pe 15 iulie. Și vă mulțumesc. Și acum uh, suspendăm reuniunea și la orele 17 începe reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc pentru atenție.